drepturilor omului extrem de gravă. Un milion de uiguri sunt deținuți în aceste lagăre. Sunt supuși, sunt uh, uh, supuși indoctrinării politice și sunt torturați. Iar cei care nu sunt lagăre sunt supravegheați în continuu. Nu e contraterorism, este o încălcare a drepturilor omului la o scală pe care n-am văzut-o de multe decenii. Nu mai e nevoie doar de declarații publice Trebuie foarte clar să ne revizuim relația cu China, mai ales cea comercială, și să anchetăm ce se întâmplă cu firmele europene care funcționează în regiunea respectivă. Dumneavoastră și președinta Van der Leyen spuneați că sunteți o comisie geopolitică. E momentul dumneavoastră. Uniunea Europeană o să tacă sau o să întreprindă ceva serios împotriva Chinei. Și apoi care este strategia ca să ne asigurăm că sunt gata să combatem aceste uh, atacuri la adresa drepturilor omului care sunt vin din partea Chinei prin înalta tehnologie, fără niciun fel de transparență apropo de cum se adună datele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului Petra Saustrevicius un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentant, dragi colegi. Puterea economică globală a Chinei se bazează pe oprimarea și suferința propriului său popor. Acum câteva luni am discutat uh, despre prelevarea forțată de organe în China. Acum vorbim despre aceste tabere de reeducare, dar acestea nu se limitează doar la uh, asimilarea culturală forțată a uigurilor. Este și un uh, program masiv de așa numită formare pentru locuri de muncă, uh, pentru fabricile chineze care fac parte din lanțul global de producție. Ei bine, China pune mai presus uh, de libertatea cetățenilor puterea economică și uh, alege să facă acest lucru în loc să își promoveze diversitatea religioasă și culturală. Uh, fac apel uh, să punem în aplicare actul european Magnitsky. Asta pentru ca cei care mm, încalcă drepturile omului să ajungă pe această listă și asta i-ar împiedica și pe alții din alte țări să comită aceleași crime. Mulțumesc foarte mult. Doamna Șoidrova, vă rog. Minute doamnă președintă dragi colegi china ă, aplică un regim ă, asemănător stalinismului în provincia Xinjiang, folosește tehnologie de înaltă calitate pentru a Uh, monitoriza în mod permanent pe cei deținuți acolo. Ce putem să facem astăzi? S-a, s-a transmis un mesaj foarte clar azi prin faptul că l-am onorat pe Ilham Tohti, dar trebuie să milităm pentru eliberarea acestor oameni. Uh, trebuie să ne gândim la toți uh, oamenii care sunt în pericol, poate chiar de a primi pedepsa cu moartea. Um, fica lui l-am tot i-a spus astăzi că se teme pentru familia ei care a rămas în China. E nevoie să cerem răspundere autorităților uh, chineze pentru că se fac vinovați de un genocid cultural în regiunea Xinjiang. De aceea eu susțin sancțiunile țintite. Domnule vicepreședinte, salut prezența dumneavoastră aici în noua dumneavoastră calitate și fac apel la dumneavoastră să folosiți o nouă politică uh, față de China și vă mulțumesc. Mulțumim. Acum, doamna ceva. Vreau să-mi exprim îngrijorarea pentru încălcarea drepturilor omului, a abuzurilor care includ încălcarea gravă de către China prin supravegherea în masă și prin internarea a peste un milion de uiguri și alte grupuri etnice în aceste lagăre, în această regiune autonomă. În timpul perioadei totalitare în țara mea, în Bulgaria, am trecut prin etape grele cu minoritățile etnice, apropo de limitarea drepturilor lor. Au fost uh, ani grei de confruntări la nivel național. Acum, Bulgaria este un exemplu pozitiv de protecție a minorităților etnice și religioase. Sper că Republica Populară Chineză, care are tradiții vechi și cultură veche, o țară cu mare potențial, va găsi calea să protejeze și să se asigure că drepturile omului sunt acordate tuturor minorităților și vor permite jurnaliștilor și observatorilor europeni să meargă în această regiune autonomă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Liberațchi, un minut. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule înalt reprezentant, avem această dezbatere legată de China. Același lucru este valabil uh, și pentru rezoluție. Consiliul și Parlamentul vor apăra în mod consecvent minoritățile etnice și religioase, chiar și atunci când țara în cauză este China. Această abordare trebuie să fie una echilibrată. Recunoaștem și apreciem multe dintre realizările Chinei. 700 de milioane de cetățeni au fost scoși din sărăcie. Uh, au existat investiții masive în infrastructură, dar nu este suficient pentru că oamenii trebuie să beneficieze și să li se respecte drepturile de bază ale omului. Această rezoluție conține fapte, date concrete, date care au fost verificate. Sperăm că vom primi feedback pozitiv din partea Chinei, dar dacă trebuie, am putea fi nevoiți să aplicăm uh, sancțiuni uh, pentru industrie și comerț. China trebuie să implementeze Convenția Drepturilor Omului, care a fost semnată acum mulți ani. Vă mulțumesc pentru intervenție. Acum ajungem la procedura intervențiilor spontane. Patru persoane au cerut să ia cuvântul și începem cu domnul Robert Heiser. Aveți un minut. uța. uh, Ano, China e obrovská... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte Mulțumesc, doamnă președinte. China este o țară uriașă cu o istorie de peste câteva mii de ani și un partener comercial important al nostru. Dar n-ar trebui să închidem ochii în fața încălcării sistematice a drepturilor omului, mai ales în provința Xinjiang. Pentru că acolo foarte mulți cetățeni se găsesc într-un uh, lagăr de concentrare, uh, de fapt, uh, uh care e, sunt numite în mod eufemist tabere de reeducare. Nu, sunt lagăre de concentrare, pentru că oamenii de acolo nu sunt liberi. Și trebuie să spunem acest lucru din nou și din nou. Eu nu sunt un fan al sancțiunilor și uh, cu siguranță că și uh, jurnaliștii uh, care au făcut această investigație au uh, relevat date corecte. E un scandal. E necesar să se facă o anchetă și să se respecte acolo drepturile omului. Mulțumesc. Doamna Julie Ward, un minut. Leaked government documents have revealed... Documentele acestea arată uh, că e vorba de uh, internarea în asemenea lagăre în masă și a început în 2014. Beijingul a, a negat uh, tot ce s-a spus despre ce face. E vorba de peste un milion de uiguri și cazaci care sunt în lagare și unde sunt supuși îndoctrinării politice. China și-a organizat uh, tururi ale acestor lagăre care sunt descrise ca centre de pregătire profesională, ca să le dea studenților, elevilor capacități profesionale iar oficialii vorbesc uh, de faptul că sunt pedepsiți copiii și că părinții primesc educația pentru a-i uh, elibera de gândurile teroriste. Documentul arată de asemenea că e foarte multă rezistență. Sunt mulți oficiali locali care se opun și un oficial chinez a fost închis pentru că a încercat să-i protejeze pe uiguri. Mă bucur că Partidul Laburist și-a arătat uh, uh, solidaritatea față de ce se întâmplă acolo. Și iar în ianuarie, pe 5 ianuarie, o să cer închiderea acestor lagăre de concentrare. Mulțumesc! Iar acum, domnul Nicoală Sare, cuvântul un minut. Mulțumesc! fie că vorbim de China, Arabia Saudită, Palestina sau încarcerarea comunității negre din America, trebuie să condamnăm încălcările drepturilor omului de, pe, de pretutindeni. Guvernele occidentale sau politicienii liberali uh, vorbesc despre aceste situații și de obicei uh, există motive geopolitice. Când erau ei, când milioane de musulmani uh, au fost izgoniți din Orientul Mijlociu, unde erau ei când jihadiștii persecutau creștinii în Siria? Apărarea drepturilor omului terorismului la nivel mondial ca armă de subminare a anumitor state nu este calea de urmat. Nu este nicio îndoială că inițiativa uh, drumului uh, mătăsii uh, este în atenția americanilor. Americanii au recunoscut că sunt dornici să destabilizeze zona pentru că ei nu vor această inițiativă Belt and Road pe care chinezii vor să o facă. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Doamna Dali, un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, vorbim despre investigația China Cables, uh, care seamănă cu investigația Wikileaks din 2010. Uh, jurnaliști care au detectat și trag un semnal de alarmă cu privire la corupție Asta a fost în 2010. Aici avem o așa numită sursă chineză care a făcut să se scurgă informații ale guvernului chinez în engleză, nu în China, care, către uh, surse americane, publicate de un ONG american, finanțat de o fundație americană. Și cu o săptămână înainte primisem informații cu privire la guvernul din Iran și la ce fac aceștia. Dar să ne aducem aminte că ă, de fapt, administrația americană intenționa dinainte să um, submineze situația din Iran și din China. Sigur, cred că um, chinezii își reprimă populația uigură și condamnă acest lucru, dar multe state membre își persecută anumite minorități. De ce nu condamnăm acest lucru? De ce folosim drepturile omului doar pentru motive geopolitice? Mulțumim. Nu mai sunt alte uh, solicitări de a interveni. Așadar, dau cuvântul în altului reprezentant, Josep Borrell. Fonteles. Bardzo proszę. Yeah, members doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru contribuție. Ajung la concluzia că majoritatea dintre dumneavoastră, sau de fapt în unanimitate, Parlamentul este preocupat de situația din regiunea autonomă din China și face apel la China să schimbe drastic politica din această regiune, inclusiv utilizarea acestor uh, lagăre de reeducare politică și a supravegherii în masă. Terorismul trebuie combătut la nivel internațional, dar trebuie respectate și drepturile fundamentale ale omului și libertățile fundamentale. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, pentru susținerea dumneavoastră și că ați aveți păstrat această chestiune la loc important în agenda europeană. China promovează activ ideea că reușește să combată terorismul în această regiune și se bucură de succes și de susținerea multor țări, inclusiv uh, membrii ai organizației conferinței islamice. La adunarea generală ONU, 22 de țări, între care câteva state membre ale Uniunii Europene au dat o declarație comună privind abuzurile împotriva populației uigure și imediat a fost contraatacată de o declarație venită din partea 54 de țări cu Belarus în frunte, care lăudau China și activitățile antiteroriste din zonă. Deci, după cum vedeți, la nivel internațional nu e foarte clar pentru comunitatea internațională ce se întâmplă acolo. Iar noi, europenii, suntem angajați pe deplin în această chestiune și putem să spunem că suntem o putere în ce privește apărarea drepturilor omului. Noi ne-am exprimat clar îngrijorările despre această regiune din China, inclusiv folosirea supravegherii. Avem reguli privind controlului bunurilor cu utilizare dublă, ceea ce ar trebui să ne permită să monitorizăm uh, exportul de asemenea bunuri. Și evident, ne, problem, ne pun uh, probleme, ne îngrijorează utilizarea muncii forțate. În 2018 a făcut parte din dialogul nostru privind drepturile omului cu China și noi le-am spus firmelor noastre că trebuie să promoveze respectul drepturilor omului și să aplice răspunderea corporativă socială pe tot lanțul de aprovizionare. În ce privește sancțiunile, e adevărat că americanii și Statele Unite au fost foarte activi și au impus asemenea sancțiuni oficialilor chinezi 28 de companii și instituții guvernamentale chineze au fost supuse unor sancțiuni pentru implicarea în regiunea uigură. Noi nu avem un asemenea sistem. Încercăm să îmbunătățim lucrurile lansând o inițiativă care ar putea să ne permite să aprobăm ceva uh, echivalent cu legea Magnitsky. Vă vom informa despre ce am făcut deja în acest, din acest punct de vedere. Avem nevoie de unanimitate la Consiliu ca să aprobăm o asemenea lege și mă voi lupta pentru acest lucru. Deci trebuie uh, să avem un front unit, puternic, însă trebuie să continuăm și dialogul. Dialogul nu trebuie să fie uitat. Ambele situații, ambele atitudini sunt compatibile, dar Trebuie să fim siguri de angajarea puternică pe care o avem în această chestiune și mă bazez pe susținerea Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, am primit cinci proiecte de rezoluție pentru această dezbatere. Dezbaterea s-a închis și vom vota mâine rezoluția. Iar acum, haideți să trecem mai departe la următorul punct din ordinea de zi. E vorba de o declarație înaltului reprezentant privind politica externă și de securitate despre situația umanitară din Venezuela și criza migrației, migranților și a refugiaților. Dacă vorbim despre procedura Catch the Eye și despre procedura cu cartonașul albastră, puteți să o folosiți fie tradițional, fie electronic. La intrare aveți instrucțiunile. Iar acum o să dau cuvântul altului reprezentant, domnul vicepreședinte al Comisiei, Joseph Borel. Vă rog, domnule comisar. Domnule Doamnă președinte, distinși membri ai Parlamentului, impasul politic în ceea ce privește situația gravă din Venezuela are un efect devastator în această țară. Cifrele sunt șocante. Peste 21% din populație suferă de malnutriție, 25% depind de asistență umanitară și există multe alte cifre pe care probabil că le cunoașteți și care arată cât de mare este această criză care a făcut ca 75% din copii să nu aibă acces la educație. Există deficit de medicamente de bază, deficit de electricitate și apă chiar dacă în uh, cea mai mare parte a Caracasului uh, alimentarea a fost reluată, restul țării suferă de pene de curent regulate. Uniunea Europeană și-a extins sprijinul umanitar. Comisia a instituit o prezență permanentă în această țară pentru a monitoriza situația. Am oferit peste 170 de milioane de euro din 2018 și până acum și aproape pe 320 de milioane de asistență din partea statelor membre, atât în interiorul Venezuelei cât și în țările învecinate. Aproape două treimi din Răspunsul umanitar imediat a fost alocat pentru acțiuni în interiorul Venezuelei și am avut și suntem cel mai mare donator umanitar din această țară și uh, cealaltă treime este implementată în țările învecinate. Având în vedere capacitățile operaționale limitate în contextul din Venezuela, Grupul de contact internațional uh, și-a crescut eforturile de diplomație umanitară pentru a opera um, condițiile de acces umanitar pentru operatorii umanitari din această țară. Este vorba despre cea mai importantă deplasare de populație din uh, istoria recentă a Americii Latine. În fiecare zi, 5.000 de venezueleni pleacă din țara lor, 5 milioane de venezueleni au plecat deja. Este cel mai mare număr de refugiați și migranți din Venezuela, 4 uh, milioane de oameni care au mers în țările învecinate și în Caraibe. Organizația Americii Latine estimează că această cifră va crește la 4 milioane și poate să ajungă la 5 milioane până la sfârșitul anului viitor. Aș vrea să apreciez uh, eforturile acestei, uh, eforturile țărilor învecinate în ceea ce privește primirea refugiaților și migranților venezueleni. Însă nevoia de sprijin uh, pentru acești oameni este în creștere. Națiunile Unite au făcut un apel la un plan regional de intervenție care, care reflectă faptul că cerințele de finanțare se vor dupla comparativ cu anul trecut și vor ajunge la 1,3 miliarde de dolari. Cifrele sunt copleșitoare și putem să vedem că în unele cazuri Există țări care refuză acest flux de oameni. Împreună cu statele membre, Uniunea Europeană trebuie să Uh, păstreze acest uh, moment, acest avânt uh, creat la conferința umanitară de anul trecut. Acum, sigur că nu s-au colectat foarte multe resurse și va trebui să facem apel la o altă conferință pentru a aduna resursele necesare pentru a face față problemei. Însă, oricât căutăm prin buzunarele solidarității noastre, resursele noastre nu vor fi niciodată suficiente pentru a uh, răspunde la o criză de o astfel de magnitudine. Nu putem zilnic să hrănim milioane de oameni. Venezuela este în continuare o țară bogată. În ciuda sărăciei în care și-a aruncat oamenii, are uh, resurse substan- substanțiale, are și uh, resurse financiare, dintre care multe sunt în străinătate. Uh, cu siguranță ar putea să contribuie la alinarea suferinței cetățenilor lor. Mă îndoiesc că toată solidaritatea din lume ar putea să uh, reușească să ajute uh, atât de mulți oameni în mod continuu. Trebuie să continuăm să căutăm soluții, să mobilizăm orice resurse avem la dispoziție pentru a aborda această criză enormă și sper că în viitorul apropiat vom găsi idei noi pe care să le avem în vedere pentru a pune capăt acestui impas politic și pentru a putea face față acestei crize umanitare, care are motive politice. La final, dați-mi voie să spun că singura soluție reală și pe termen lung a crizei din Venezuela poate fi Uh, obținută numai printr-un proces venezolan, venezolan uh, însă nu putem aștepta o soluție politică pentru a face față cele mai mari crize din punct de vedere al migrației și al suferinței poporului. Mulțumesc, spune doamna președinte, acum în numele grupului PP. Are cuvântul domnul Lopez Gil, două minute. Lo acaba de... Tocmai ce a spus domnul înalt reprezentant, și anume că migrația în Venezuela are o soluție. Salida de este regimen. Acesta este ieșirea din acest regim și reîntoarcerea democrației. Tentaculele dictatorului Nicolas Maduro încearcă încă o dată să anihileze unica putere legitimă din Venezuela, și anume adunarea națională. În ultimele ore, mulți parlamentari au fost acuzați și urmăriți în mod ilegal, au fost exilați și lipsiți de uh, imunitate, tocmai ca președintele Juan Guaido, pe care Parlamentul nostru l-a recunoscut, să continue lupta pentru a uh, redobândi democrația în Venezuela. Este rușinos să vedem cum uh, acest guvern uzurpator uh, a reușit să ajungă în Consiliul Națiunile Unite și este uh, clar că această organizație se transformă într-o marionetă a unor puteri tiranice care pot să-i submineze uh, mandatul său de anchetare a crimelor împotriva umanității în condiții în care doamna Bașle vine și denunță continuitatea acestor abuzuri. Nerespectarea demnității poporului a dus la o migrație majoră a peste 4 milioane și jumătate de cetățeni în ultimii ani. 20% din această țară practic și-a abandonat țara căutând un mai mult viitor. Unul, un locuitor din 10, din 5 locuitori practic a plecat plecat din țară. Se calculează că sunt cam 300 de mii de venezueleni care au ajuns astăzi în Spania și acest lucru ne află, ne, ne situează, pardon, pe locul întâi europeană la solicitările de azil. Parlamentul European poate să inverseze această situație și poate să pună capăt acestei dictaturi dând dovadă de uh, o intervenție, așa cum se cuvine, din partea înaltului reprezentant și, în același timp, sancționând pe cei care încalcă drepturile omului. Și deplâng mai ales faptul că spectrul politic, așa cum s-a spus și în cursul dimineții, și că ziarul El Mundo vedem practic că tot, tot mediul politic este orientat numai către Maduro și către Trump. Mă tem că problema este mult mai complexă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult din partea socialiștilor democraților din Parlamentul European. Domnul Javi Lopez are cuvântul domnule. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și domnului înalt reprezentant, Josep Borel. Vorbim astăzi despre situația umanitară cu care se confruntă și de pe care o suferă venezuelenii și mai ales de enormul impact pe care îl produce acest lucru în întreaga America Latină în ceea ce privește valul de migrație și refugiați. Așa cum s-a spus aici, aș vrea și eu să citesc câteva din cifrele care au legătură cu Venezuela. 82% din populație nu are acces la apă curent, 35% suferă din cauza lipsei de alimente, există 90% lipsă de medicamente în țară, 11 milioane de venezueleni, 11 milioane au nevoie de ajutor umanitar. Între aceștia, mulți dintre ei sunt în afara țării, 80% dintre ei s-au refugiat în America Latină, sunt persoane strămutate și uh, în același timp 35% din totalul populației are nevoie de ajutoare. De aceea se vorbește despre un exod masiv fără precedent uh, în uh, și unul dintre cele mai mari din istoria planetei. 4,5 milioane de venezueleni au plecat deja din țară, ceea ce produce un uriaș impact, așa cum s-a spus și aici, dintr-o listă foarte mare de țări. Ar putea scoate în evidență Columbia, Ecuadorul, Peru, Argentina, cele care și ele trebuie să facă eforturi foarte mari în momentul în care se confruntă cu o sarcină de muncă și de probleme pe care să le soluționeze. Am dorit să facem un apel la întreaga comunitate internațională și la adresa Uniunii Europene să se să intervină și în același timp să acorde sprijin financiar pentru o criză care are nevoie de acest lucru. Națiunile Unite vorbesc, conform estimărilor, la 2 miliarde nevoile venezuelenilor în interiorul țării și în afara țării. Anul acesta, din păcate, s-au putut aloca numai 25% din aceste 2 miliarde de aceea solicităm o soluție politică și democratică pentru această țară. Cerem, așa cum s-a procedat uh, în această toamnă și din partea doamnei Mogherini, fost înalt reprezentat, să uh, vedem care este realitatea care se confruntă refugiații venezueleni. Cerem să se analizeze, să verifice, așa cum s-a zis doamna reprezentant, o serie de inițiative de tipul petrol pentru alimente și, în egală măsură, solicităm să nu fie pedepsiți cu alte măsuri, așa cum au făcut alte țări, cu sancțiuni care vizează toată populația, pe unii venezueleni care deja trebuie să suporte un regim care îi pedepsește în mod suficient și așa. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, din partea grupului Renew are cuvântul doamna Dita Haranțova. Stămpinia, două minute. Două minute. Muchas gracias, alto Mulțumesc, domnule înalt reprezentant. 4,6 milioane de venezuelani nu au avut altă soluție decât să fugă de la ei din țară Conform estimărilor pentru anul 2020, cifrele sunt atât de ridicate încât se va ajunge la 8 milioane, cu mult mai mult față de cifrele uh, strămutaților din Siria. Diferența între cele două țări, care este Siria, este o țară aflată uh, de către război. Venezuela nu este o țară devastată de război, însă condițiile cu care se confruntă zi de zi venezuelenii nu sunt cu mult diferite față de cele dintr-o zonă de conflict activ. Ceea ce se întâmplă în Venezuela este o nenorocire și cu atât mai mult pentru că, într-adevăr, era un lucru care se putea evita. Criza economică și umanitară a reprezentat rezultatul politicilor regimului și reticențelor de a-și însuși vina și, în egală măsură, de a nega faptul că există o problemă. Uniunea Europeană trebuie ca în continuare să ofere tot sprijinul necesar pentru a putea uh, atenua efectele crizei umanitare. Dacă însă criza politică nu se va soluționa pe plan intern, criza umanitară nu se va încheia. Politica Uniunii Europene uh, față de Venezuela trebuie să fie uh, să constea în continuare în a exercita presiunea asupra Nicolas Maduro și regimului său pentru a se ajunge la negocierea unei tranziții pașnice așa cum am spus în repetate rânduri, instrumentul cel mai eficace pentru a face acest lucru îl reprezintă sancțiunile selective împotriva demnitarilor acestui regim și în acest sens trebuie să extindem lista de sancțiuni selective. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum în numele verzilor, doamna Cunche. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, și aș dori să-i mulțumesc și domnului Iosep uh, Borel. Vă mulțumesc pentru că ați uh, ales să abordați această situație gravă din uh, Venezuela. Avem de-a face cu o situație inumană și care continuă. Atât de mulți oameni părăsesc uh, țara, am văzut tul, mm, uh, tulburări, uh, conflicte, violențe, foamete și aș vrea să subliniez ce au spus colegii mai devreme în această dezbatere. Șapte milioane de persoane din această țară au emigrat, au căutat un adăpost în țări vecine. Cred că asta face să fie destul de clar că aceste probleme uh, grave nu își găsesc o soluție. Iar uh, criza din Venezuela acum are un efect și asupra țărilor vecine. Între timp, situația pentru cei de la fața locului nu face decât să se înrăutățească. În octombrie, UNHCR, împreună cu Uniunea Europeană, a solicitat statele vecine uh, ale Venezuelei să dea dovadă de solidaritate. Noi, ca verzi, dorim să ne asigurăm că această solidaritate este uh, una uh, îmbrățișată și de Europa. Noi dorim să folosim această oportunitate pentru a ne manifesta solidaritatea. Am vorbit despre această situație, am spus că vom um, ține piept um, celor care vor să uh, oprime poporul venezolan, cred că a venit momentul să o facem și cu faptele. Mulțumesc în numele grupului IDE. Domnul Mariani, un minut. Merci, la diplomație. Mulțumesc. Diplomația pare să nu Uh, înțeleagă elucubrațiile filozofice care echivalează a spune cu a face. Și credem că toată situația din America de Sud se rezumă prin această pistă falsă. Uniunea Europeană ar trebui să aibă o politică de influență independentă în America Latină. Are posibilitatea prin influența uh, stat, dobândită de statele membre implantate solid în regiune, și anume Spania, Franța, să nu mai fie atât de naivă în fața incantațiilor Uh, uh, puterilor stângiste din America de Sud, precum și uh, dorinței Statelor Unite să uh, conducă acest continent în întregimea sa. Uh, politica de sancțiuni americane care nu face decât să sărăcească populația venezuelană nu poate să fie o soluție bună. Avem nevoie de un, uh, o atitudine senină care să nu fie influențată nici de mm, colectivism, nici de totalitarism. nu ar trebui să mai adăugăm și noi un embargo față de cel al Washingtonului. Juan uh, Guaido a fost uh, susținut de toți atlantiștii fără să răspundă niciun fel acestor uh, speranțe uh, și în același timp nici Nicola Maduro nu a fost capabil să uh, lupte împotriva emigrării poporului său și în această situație nu putem să rămânem decât spectatori. Mulțumesc! Uh, în numele ECR are cuvântul acum domnul Herman Terști. Uh, un minut și jumătate. Evident Eh, domnule președinte. În momentul în care auzim pe domnul înalt reprezentant al Uniunii Europene, Adevărul este că se creează impresia că situația din Venezuela se datorează unui dezastru, unei calamități naturale. La fel, când am auzit pe cei de la socialiști, se întâmplă același lucru. Haideți să vedem care sunt cu adevărat cauzele acestei imense nenorociri cu care ne confruntăm și să vedem că totuși aceste cauze reprezintă un regim socialist al lui Hugo, instaurat de Hugo Chavez uh, în țara cea mai bogată din America Latină. Regimul din Venezuela tocmai a lansat o operațiune pentru a-i reține pe membrii pe între parlamentarii adunării naționale, printre care și Carlos Guaido, tocmai pentru că să nu mai fie reales președinte. Cu alte cuvinte, mișcarea de reprimare continuă și aceasta este cauza propriu-zisă. Deja s-au înregistrat nici mai mult, nici mai puțin decât 6800 de execuții extrajudiciare realizate de către po- um, poliția venezuelană în 14 luni, 6800, repet, în un an și două luni, mii și mii au suferit torturi și uh, suferințe și abuzuri sexuale, însă domnul Borel vine și insistă că nici măcar nu dorește sancțiuni punctuale împotriva celor care conduc celulei de, din vârf, camarile acestui regim, care a uh, creat niște nenorociri umanitare fără precedent în America Latina. Domnule Borel, într-un interviu al dumneavoastră, spuneați acolo că trebuie să fim realiști, că așa stau lucrurile și că dacă Maduro nu vrea să plece, avem o problemă, spuneați dumneavoastră. Nu, domnule Domnule Borel, nu doar o problemă, avem mai multe probleme, pentru că dictatorii nu pleacă de bunăvoie niciodată. Venezuelenii fug și mor și mor cu miile. Iar Uniunea Europeană se prăbușește și, și uh, se scufundă în propria lipsă de credibilitate. Este o indolență morală noastră, o nesimțire care ne face practic complici uh, și pe noi la această mare tragedie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Uh. Urmează acum la cuvânt din partea GUE NGL doamna Vianeva Ruiz. Timp de un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Puneți dumneavoastră întrebarea care este motivul pentru care, după atâta timp, atât din partea Uniunii Europene cât și Statele Unite, abordarea noastră nu a dus la, niciun, la soluționarea niciunei probleme care se confruntă acum Venezuela. Este o situație de criză și de polarizare absolută în care Uniunea Europeană are un comportament irresponsabil, are o reacție la nu are o reacție, o reacție la politica responsabilă a lui Trump și faptul că de peste 400 de ani, din păcate, nu se recunosc guvernul, se recunosc state care au un control politic și administrativ, lucru care, în mod evident, nu îl făcea Guaido. Uh, ce a urmat această criză politică care a escaladat și sancțiunile sunt foarte mari. Recunoașterea lui Guaido din partea noastră nu a dus nimic, sancțiunile împotriva guvernului venezuelan nu fac decât să pedepsească populația venezuelană, iar Uniunea Europeană poate și trebuie să fie un actor, un mediator. Avem o ocazie anul viitor în sensul că a, a, când se vor avea loc alegeri legislative, haideți să facem eforturi ca să aibă loc aceste alegeri și să existe garanții a, uh, la care să participe toate partidele politice, să nu existe boicoturi pentru a pune capăt unei perioade de instabilitate, de ingerințe externe și de uh, tentative de lovituri și puciuri militare care pe plan intern nu au făcut altceva decât să facă foarte mult rău poporului venezuelan. Mulțumesc foarte mult, doamnă deputat din partea neafiliaților domnul Elefteris Nicolau Alavanos. Un minut. Η συζήτηση για τους πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα έρχεται σε συνέχεια Dezbaterea despre criza din Venezuela vine după o serie întreagă de rezoluții care l-au recunoscut pe domnul Guaido în calitate de președinte, chiar dacă președintele ales este domnul Maduro. Maduro trebuie să sprijinim poziția Statelor Unite la grupul de la Lima și așa mai departe. Ceea... Suferința poporului venezolan este uh, legată de o criză a capitalismului de ingerința și de ingerința Statelor Unite și al europenilor în treburile țării. Declarații ipocrite, declarațiile ipocrite în ceea ce privește soarta refugiaților nu trebuie să ne facă să uităm că este vorba de o încercare de a exploata în mod politic lucrurile. Venezuela este o țară bogată, are minereuri și rezerve de gaze naturale, și acest lucru explică atenția acordată acestei țări, precum și eforturile Statelor Unite și ale europenilor de a încerca să acapareze aceste bogății. Condamnăm tentativele de a face, de a înlătura de la putere președintele ales, ne manifestăm solidaritatea cu poporul venezuelan și cu uh, comuniștii care încearcă să uh, respecte voința poporului. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Tajani, un minut. 7.000 persoane sunt... 7.000 de persoane sunt în proces din considerente politice, iar numărul prizonierilor deținuților politici este constant în Venezuela și se situează între 300 până la 400 de persoane. Din 2012 au fost arestate 12.000 de bărbați și femei din considerente politice, iar raportul ICNUR pentru drepturile omului, doamna Bașle, spune că escadronele morții la Forța de Acțiune Speciale au ucis 5.287 de persoane în 2018, 1569 până la jumătatea lui mai 2019. Acestea sunt comuniștii curajoși care apără libertatea și democrație. Milioane de persoane abandonează Venezuela. Comunitatea autohtonă este afectată și masacrată de cele mai multe ori intercere, iar grupurile infracționale au acum un coridor pentru traficul de persoane și traficul de droguri și de aur către insulele olandeze, către Antile. Libertatea de informare nu există, ziare respecte, asemenea, penele de electricitate în împiedică accesul la, accesul la internet și pe telefoanele mobile. Sunt intervenții ale ministrului armate care încearcă în același timp să reprime libertatea în campusurile universitate. Nu există medicamente. În același timp se răspândesc boli precum malaria, tuberculoza, febra dengue și uh, HIV. Bineînțeles, uh, doamnă Președinte, domnule înalt reprezentant, întrebăm dacă soluția ține numai și numai de creșterea ajutoarelor umanitare. Nu știm nici măcar unde ajung. Regimul lui Nicolas Maduro controlează și filtrează până și toate ajutoarele umanitare. Deci este nevoie de mai mult curaj. Aveți dreptate, domnule Borel. Într-adevăr, trebuie să mergem mai departe și să revenim la democrație. Însă, domnule Josep Borel, e nevoie de mai mult curaj. Până ziua de astăzi, instituțiile uh, comunitare în afară de Parlamentul European nu au avut curajul să-l trimită la primul schimbare pe domnul Maduro să intervină cu fermitate împotriva unui dictator care își ucide propriul popor și îl uh, înfometează. Iată de ce este nevoie de intervenții curajoase din partea dumneavoastră, din partea Comisiei Europene și din partea instituțiilor comunitare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum la cuvânt doamna Maria Manuel Leitao Marques. Aveți un minut. Domnule președinte, domnule alt reprezentant. Mulțumesc, Situația în Venezuela este extrem de gravă. Cea mai gravă situație de migrație din prezent. se pare că până în decembrie 2020 uh, cei 4,5 milioane de refugiați și de migranți din Venezuela vor deveni 6,5 milioane. Ei se refugiază în țările vecine, uh, printre care Columbia. La fel uh, și Portugalia în trecut care a primit 40.000 de emigranți din Venezuela. Este o criză migrațională deosebit de gravă și în același timp este și uh, o criză care nu este deloc uh, sprijinită financiar. Numai 48% din angajamentele financiare ale donatorilor, ale donorilor au fost uh, îndeplinite cu adevărat. Este nevoie de eforturi politice și diplomatice și este nevoie ca angajamentele financiare să fie cu adevărat respectate. Trebuie să ne uităm și la impactul sancțiunilor economice și să analizăm alternative posibile într-un mod creativ. înaltul reprezentat ar trebui să țină cont de aceste lucruri, cum este pro, uh, programul um, Petrol pentru Mâncare. Mulțumesc, are cuvântul acum uh, domnul Canes, un minut. Da, președinte. Venezuela se confruntă cu o adevărată situație de urgență umanitară. 4,5 milioane de persoane au fost nevoite să-și părăsească țara, 6 milioane ar putea la rândul lor să părăsească în 2010, 5.000 uh, de persoane fug din țară în fiecare zi, iar această situație nu este uh, rezultatul unui război și nici măcar unui cataclism uh, neașteptat, ci acest lucru are un vinovat cu nume și prenume, îl cheamă Nicolas Maduro și un regim care îl adăpostește. Și în fața acestei situații ce putem face noi? Un lucru foarte simplu, cum ar fi să facem să se întoarcă democrația în Venezuela. Da, este un lucru cât se poate de simplu, pentru că altceva nu facem decât să ducem la acutizarea situației, iar cetățenii venezueleni sunt obligați uh, și au nevoie să asculte o voce limpede și clară din partea Comisiei și Parlamentului care spune fraților, o să aducem înapoi democrația în Venezuela pentru că în Venezuela există execuții extrajudiciare, persoanele sunt persecutate politici, există deținuți politici, sunt omorâți, repet, sunt omorâți uh, băștinașii, cei stavoieșa de tot apărați drepturile omului. Practic, unii de aici care stau aici în băncile astea, faceți că nu auziți, vă uitați în altă parte, dar nu uitați, uh, trebuie să privim noi pe cei zicători să-i spunem o să-ți dăm noi de capăt, să facem. Urmează acum doamna Silvia Sardone, un minut. Sulle Venezuela, eh, În legătură cu Venezuela, pentru a mie și mia oară am înțeles cât de inutilă este Uniunea Europeană sub Maduro, Europa a avut, în legătură cu Maduro, a avut, Europa a avut poziții dezamăgitoare, nu a existat o, uh, o un atac la adresa modelului socialist-comunist, un model care a fost întruchipat mai întâi de către Hugo Chavez și apoi de Nicolas Maduro. Este vorba despre un model care a dus Venezuela, altfel o țară bogată cu resurse de petrol, în uh, foamete. Aproape o treime din populație a uh, hotărât să își părăsească țara. Magazinele sunt goale, avem o inflație cu patru cifre, sunt foarte multe boli, lipsesc medicamente din această țară, există în același timp uh, multă subnutriție, nici măcar animale domestice nu mai au ce mânca, au ajuns să le mănânce. Deci, practic, încercăm să vedem care este acest model social socialist, ce înseamnă acest model socialist, ce înseamnă socialismul real, ce înseamnă comunismul. Practic, este un lucru care aduce numai sărăcie și moarte, iar protestele au fost uh, reprimate în sensul că adversarii au fost uh, uh reprimați de multe ori, nu este liberată presei și alegerile sunt trucate. Europa trebuie să se trezească. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează la cuvânt doamna Tomaș Piotr Poreba, batim de un Pani președința, rzeczywiście... Mulțumesc, doamnă președinte. Este un fapt că Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve de petrol și ar trebui să fie o țară în care oamenii trăiesc o viață fericită și își îndeplinesc visele. Din păcate, însă, lucrurile nu stau așa. Deja am avut mai multe dezbateri cu privire la această țară. Eu sunt convins că, sincer, nu prea avem ce să facem. Milioane de oameni au părăsit țara, au avut loc uh, ucideri extrajudiciare, sute de astfel de uh, execuții extrajudiciare. Din punctul meu de vedere, a venit momentul să transmitem un semnal puternic către această țară că Uniunea Europeană nu va mai accepta astfel de atitudini. Fac apel către domnul uh, Borel să vadă acest uh, subiect ca una dintre misiunile sale principale în următorii ani. Și asta și uh, prin intermediul extinderii sancțiunilor asupra reprezentanților regimului. Trebuie să facem apel pentru ca democrația să fie reinstaurată în această țară. Dacă nu avem o voce puternică comună, nu vom putea decât să vorbim fără să se schimbe nimic. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Pereira, un minut. Mulțumesc. Acest parlament protestează în mod regulat uh, pe aspecte legate de Venezuela și discutăm încă o dată și încă o dată despre aceste subiecte. Situația este din ce în ce mai uh, intens Însă și astăzi mi se pare cu adevărat o ipocrizie să vorbim numai despre problema migraționistă fără să ne uităm la imaginea de ansamblu. Sărăcia, excluziunea socială, toate sunt mm, factori cheie care pot, îi pot păstra pe oameni în țara lor. Când se promovează însă politici contrare, ajungem la rezultatul contrar. Este clar că în contextul actual de lipsă de stabilitate oamenii părăsesc țara, iar regimul actual nu face decât să facă rău propriului popor și, să-l, și să izoleze Venezuela. Mulțumesc, are cuvântul domnul Ianis Lagos, un minut și jumătate. Σας ευχαριστώ. Κάνω ακούω μια κουβέντα η οποία κατά την άποψή μου είναι άκρως υποκριτική. Mulțumesc. Încă o dată, ducem o dezbatere ipocrită. Parlamentul European și Uniunea Europeană nu vor putea face nimic ca să pună capăt situației din Venezuela. Așa cum nu au putut până acum să facă nimic. Dezbaterea durează de ceva vreme. Și, de altfel, Uniunea Europeană nu poate face nimic nici în alte țări în care au loc încălcări ale drepturilor omului. Ce trebuie să facem? Să cădem de acord pentru a spune că regimul uh, venezuelean este cauza unei situații inacceptabile pentru poporul venezuelean? Da, bineînțeles, dar să nu uităm că este un regim comunist, iar regimurile comuniste, oriunde au fost instaurate, au avut uh, efecte devastatoare pentru populația din locul respectiv. Poate Uniunea Europeană să pună capăt unor astfel de lucruri? Nu. Știm că nu este așa. Așadar, cum să sperăm că Uniunea Europeană se poate face auzită în Venezuela uh, când la uh, granița între Grecia și Turcia Erdogan face ce vrea, deschide frontierele și lasă să intre mase întregi de uh, refugiați și migranți în Uniunea Europeană, face ce vrea și, în plus, mai primește și bani europeni ca să facă asta. Deci cum facem să-i oprim pe cei care sunt la porțile noastre? După aceea vom vedea cum facem cu cei de mai departe. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Paul Orangel, un minut. Thank you, uh, Mulțumesc. Voi începe prin a spune că resping în mod categoric toate afirmațiile făcute de Sandra Pereira din uh, Partidul uh, Comunist Portughez, care încearcă să susțină un regim care face atât de mult rău poporului venezuelan și este păcat că am ajuns într-o uh, situație în care parlamentarii europeni de apără politicile lui Maduro, care au condus la cea mai mare uh, criză de refugiați din America de uh, Sud. 4,5 milioane de oameni și-au, și-au părăsit deja țara și se va ajunge la 6 milioane. În uh, Columbia și în alte țări uh, spre Columbia și spre alte țări învecinate. Este o situație disperată din punct de vedere umanitar. Uniunea Europeană poate să facă mai mult și trebuie să facă mai mult. Statele membre au responsabilitatea să uh, pună capăt, să, să facă în așa fel încât uh, regimul lui Maduro să uh, se încheie și să redea demnitatea uh, poporului venezuelan. Mulțumesc! Domnul Tonino Picula, un minut. Lijepo, gospodine visoki domnule înalt reprezentant. 4,5 milioane de persoane au părăsit Venezuela. Ne așteptăm ca până la finalul acestui anului viitor numărul să crească cu două milioane. Este în mod clar numărul cel mai mare de refugiați dintr-un stat în momentul de față. Această tragedie este acompaniată și de uh, finanțarea uh, cam uh, slabă a, din partea donatorilor. S-a plătit mai puțin de jumătate din cât s-a promis. Trebuie să continuăm să oferim ajutor umanitor Venezuelei, uh, Columbiei, Perului um, și uh, statelor, tuturor statelor vecine care au dat dovadă de o mare uh, solidaritate. 85% dintre refugiați sunt în statele vecine. Salut abordarea ONU și a înaltului reprezentant Trebuie ca um, sancțiunile să nu aibă efect asupra poporului, așa asupra cetățenilor. Criza din Venezuela trebuie să fie încheiată în urma unor negocieri cu monitorizare din partea comunității internaționale. Numai astfel venezuelanii vor putea decide asupra propriului lor viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Are cuvântul doamna Rafaela, un minut continue in Dutch. Mulțumesc, voi continua în uh, olandeză. Deja de șase luni vorbim despre situația din Venezuela în acest hemiciclu. 4,5 milioane de venezueleni au, uh, și-au părăsit țara, peste un milion și jumătate au fost uh, primiți în Columbia uh, și mulți alții s-au refugiat în insulele neerlandeze din Caraibe. Aruba, Corasao, Bonaire, cele trei uh, uh, insule olandeze, nu reușesc să gestioneze această criză cu care se confruntă. Uh, solicităm Comisiei să se asigură că teritoriile um, de dincolo de ocean ale Uniunii Europene să fie susținute Există un fond de urgență care poate fi utilizat, la fel așa cum se folosește și fondul pentru dezvoltare. Așadar, solicit Comisiei să aducă sprijin acestor insule vulnerabile pentru că au nevoie de această asistență. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul lui uh, domnului Cernetchi un minut. Comisarul, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Domnul, domnul Borel vine dintr-o țară care înțelege foarte bine problematica Americii Latine. Drept urmare, cred că sunteți în poziția potrivită pentru a încerca să găsiți o soluție la această problemă. Dar nu trebuie să ne facem iluzii. Dictaturile nu cedează teren de la sine. Este important să existe alegeri juste, echitabile. Însă puterea din uh, Venezuela astăzi se bazează pe violență, violență fizică. Tocmai de aceea este nevoie de o presiune internațională puternică inclusiv din partea Uniunii Europene și din partea Parlamentului European, astfel încât să se schimbe lucrurile. Și poate că, în sfârșit, venezuelenii, venezuelanii vor putea singuri să decidă singuri, subliniez, pe cine își doresc uh, la uh, conducerea țărilor. Mulțumesc, domnul Cora, un minut și jumătate. Gracias, președinte. Stimados colegas. Stimați colegi, dacă 4 milioane și jumătate de persoane uh, își părăsesc țara, dacă părinții deja nu mai au ce să dea de mâncare copiilor, dacă rata inflației anuale a Venezuelei se situează undeva la 10.000%, atunci avem de-a face cu o problemă cât se poate de gravă Estimările arată că anul viitor numărul de venezueleni emigrați va depăși exodul sirian și se va ajunge la 6 milioane și jumătate de persoane strămutate uh, până în 2020. Aproape un milion și jumătate dintre venezueleni au ajuns în Columbia, o țară care a menținut o politică foarte generoasă de porți deschise și care în acest moment plătește foarte scump urmările faptului că a primit un număr atât de mare de persoane. Națiunile Unite sunt de părere că necesarul umanitar se situează la 1 miliard 350 de milioane de dolari americani mai pentru a acorda servicii de bază migraților și pentru a susține țările uh, um, gază, țările care primesc refugiați. Totuși, realitatea ne arată că, deși mulți își exprimă solidaritatea, până la urmă foarte ne bagă și în buzunar și de ce invităm noua comisie să facă un efort mai mare pentru a susține aceste persoane disperate și pentru acele Statele Unite să renunțe la politice de sancțiuni care paralizează și mai mult economia aflată deja în prăpastie. Dragi colegi, știm că Venezuela, într-adevăr, are probleme unor chiar mai mari decât Siria și că această criză este mult mai departe decât Siria și că această criză nu ne afectează uh, direct, însă a venit vremul să demonstrăm prietenilor din America Latină că le suntem alături atunci când au mai mare nevoie de noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Covacev. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Borel. Peste 4,5 milioane de cetățeni din Venezuela au părăsit țara de la începutul crizei. Această criză a apărut din cauza regimului comunist al lui Chavez și Maduro, spre deosebire de alte valuri migraționiste din uh, istorie, acesta a fost declanșat de o ideologie care este foarte coruptă. Una dintre într-una din țările cele mai bogate din lume. Cei care au cunoscut regism, regimul comunist uh, în trecut știu ce înseamnă să nu ai suficientă mâncare, să granițele țării tale să, să fie închise, să există o penurie din toate punctele de vedere. Uh, Știm ce înseamnă un astfel de regim și astăzi ne oferim sprijinul populației din Venezuela. Domnule Borel, haideți să ne dublăm eforturile. Avem nevoie de alegeri. Este nevoie de alegeri deschise, de.